conferința președinților. Aproape s-a încheiat. Înainte să începem um, voturile, am două solicitări de respectare regulamentului din partea doamnei Forența. Vă rog, doamna președinte, aș dori să vă întreb dacă este admisibil conform regulamentului Parlamentului European ceea ce a declarat colegul Marcus Ferber, și anume că Troica ar trebui să invadeze Roma și să pună mâna pe Ministerul Finanțelor. Aș dori să amintesc colegului nostru că Republica Italiană este bazată pe Constituția născută în urma rezistenței și uh, Uniunea Europeană trebuie să se bazeze pe aceleași principii și nu pe autoritarismul german. Dacă ar fi așa, poate ar fi mai puțin euroscepticism și mai multă justiție socială. De aceea cer președinției să ia notă de aceste declarații declarații. Mulțumesc! Thank you. We take note. Mulțumesc. Iau, luăm notă de observațiile dumneavoastră și doamna Garcia Perez are o solicitare de respectare a regulamentului. Gracias, presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Chiar în această dimineață, uh, Curtea Europeană de Justiție a anulat decizia biroului Parlamentului în ceea ce privește sancțiunile față de deputatul Corvin Miche, în cazul în care acesta insulta și încălca demnitatea femeilor europene. Foarte bine, să-i se dea înapoi banii, dar în niciun caz nu va primi înapoi demnitatea, pentru că valorile Uniunii Europene sunt esențiale și ele includ și respectarea femeilor. Deci față de astfel de intervenții și poziții, instituția noastră va trebui să se manifeste cu hotărâre pentru a susține drepturile femeii. Mulțumesc! Thank Mulțumesc. Solicitarea dumneavoastră va fi studiată. Mai avem o solicitare de respectare a regulamentului din partea colegului nostru. Vă rog ja chciałem odpowiedzieć parlament europejski przede wszystkim powinien bronić wolności. aș dori să profit de dreptul la reacție parlamentul european ar trebui să ocrotească libertatea de exprimare chiar aici atunci când dă lecții lumii întregi când e vorba despre respectarea drepturilor omului. faptul că o persoană este pedepsită pentru că a vorbit la parlamentul european e inadmisibil și deci ă, această decizie este o victorie a libertății de exprimare în europa mă bucur că a fost adoptată. Thank you. Mulțumesc. Mai aveți încă un punct de ordine? Domnul Guartieri, vă rog, nu o dezbatere pe acest subiect. În calitate de președinte al Comisiei pentru Afaceri Externe, am citit și am fost foarte mirat de declarațiile primului vicepreședinte, domnul Ferber, care consideră Ministerium Ubernehmen solte. Citat în germană. Eu cred că o persoană care are o astfel de funcție nu poate să spună așa ceva. Mi se pare inacceptabil. De aceea, așteptăm. Attendiamo delle scuse formali. Așteptăm scuze formare și așteptăm să fie retrase aceste afirmații inacceptabile. Dacă nu, va fi foarte greu să cooperez cu vicepreședintele Comisiei noastre în următoarele zile. Thank you. Mr. Ferber, were you indicating that... Mulțumesc, domnule Ferber. Doriți să luați cuvântul? Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, dragi colegi. Uh, de fapt, uh, televiziunea germană m-a întrebat uh, ce cred că ar trebui să se întâmple dacă Italia ar ajunge la faliment și eu cred că am dat răspunsul corect. Am spus că dacă Italia ar fi în faliment, atunci Troica ar trebui să se sesizeze de această problemă, să se ocupe de ea, ca să fie apărată zona euro, președinta întrerupe, Tocmai uh, am spus că Curtea de Europeană de uh, Justiție a luat această decizie în favoarea libertății de exprimare, deci haideți să dăm dovadă de coerență. Uh, iar uh, formula care a fost uh, citată aici nu mi, -a, nu mi aparține, poate că a fost uh, greșită tradusă. Eu am încercat doar să uh, spun cum a funcționat Troica în trecut și dacă ascultați declarația mea în original, nu uh, vi se va părea atât de scandaloasă precum uh, spus dumneavoastră. Președinta, încheiem acum cu solicitările de respectare a regulamentului. M-aș bucura dacă s-ar discuta acest subiect la comisie. Cred că e uh, nepotrivit să discutăm discutăm acest lucru în plenul Parlamentului, aș dori să trecem la vot. Dragi colegi, vă rog să îmi permiteți să trecem la vot. Uh, cei care doresc să votăm, putem trece la vot. Uh, vă rog, uh, mulțumesc. Trecem acum la primul raport. Este vorba despre situația din Iran. Supunem la vot rezoluția. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă.